și să ne asigurăm că cele obținute deja în domeniul drepturilor politice și ale omului nu se pierdă. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Galer. Spune domnul președinte, acum are cuvântul domnul Svoboda pentru un minut și jumătate. Vă mulțumesc.